Right. Jens. Jens. Jens, spune domnul președinte. Fine. Um, spune președintele, uh, explicarea voturilor. Vă previn, voi fi foarte strict cu timpul. Doamna Zanichi, aveți cuvântul doar un minut. și da. Yeah.